Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto saluto il presidente Bună doamnelor și domnilor. Mai întâi aș dori să salut prezența membrilor Comisiei uh, pentru Buget în această sală, pentru că este o reuniune mixtă, cont și uh, Comisia pentru Buget. Înainte de începerea votului, vor să ia cuvântul uh, cei doi raportori? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să mulțumesc uh, tuturor uh, celor care m-au ajutat la pregătirea acestui uh, text pentru votul de astăzi. Vorbesc despre funcționari, despre secretariat, despre secretariatul comisiei dumneavoastră și aș dori să-i mulțumesc doamnei Grasel, în primul rând, căci rolul său a fost determinant pentru succesul textului. Vă mulțumesc că ați lucrat ca raportor, spune domnul președinte. Domnul Gaier, toți cei numiți de domnul Rivelini primesc mulțumiri și din partea noastră. Cu toate acestea, o corecție a listei de vot. Amendamentul 56 poate fi găsit uh, pe pagina 3, jos. Fusese retras inițial. Însă raportorii uh, au uh, reușit să-l reincludă și uh, țineam să fac această mențiune pentru, că, pentru ca dumneavoastră să nu vă pierdeți printre documente. Vă mulțumim, domnule Gaier. Dacă nu mai există și alte remarci, atunci uh, putem să continuăm. Doamna Gresle, însă. Cu Considera, considerentul 1 este retras și cerem adoptarea AFCO 1. Uh, doamna Gresle își cere scuze, AFET 1, pentru că acest, uh, acest uh, amendament este deosebit de important.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 Amendamentul 1 poate fi găsit pe pagina 6. Am individuat. Prego, domnule Gualtieri. Bine, am găsit. Domnul Guatiere, Vroiam să spun că, pornind de la retragerea amendamentului 56, grupul nostru va vota în favoarea amendamentului 21 adică punctul 3 de pe lista de vot al colegului Gaier corespundea articolului, uh, amendamentului 56, iar noi vom vota în favoarea amendamentului 21 al raportorului. Tentative all'ultimo secondo, possiamo... Bine, atunci negocierile de ultimă oră au, au fost încheiate, sper. Haideți să începem. Să începem cu amendamentul 6. Votul este deschis. Amendamentul 10, îmi cer scuze. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 41 de voturi pentru, 9 împotrivă, 11 uh, retras, votăm 12. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă 53 de voturi pentru, 1 împotrivă. Aveți cuvântul. Domnule președinte, nu am cartela de vot, nu o pot obține. V-aș uh, ruga să țineți cont separat de voturile mele. Din păcate, de data asta nu am cartela de vot, chit că nu se întâmplă niciodată. Bine, să trecem acum la votul asupra amendamentului 13. Votul este deschis. Prego. Continuăm cu compromisul 1. Ce le non c'è questo? L'emendamento 13, no? L'emendamento 13. No, cade se l'amendamento orale non è adottato. Io cosa c'ho in... Este caduc în cazul în care amendamentul oral nu este acceptat. Eh, Bisogna votare, cade se non è adottato. Este caduc în cazul în care amendamentul 10 eh, nu este aprobat. Sper că Dumnezeu uh, mă va feri de a mai lucra asupra unui asemenea dos dosar. Bine, într-adevăr, recunosc că e complicat. Așadar, amendamentul 13. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă 51 pentru, 8 împotrivă. Amendamentul 50. Votul este deschis. Votul este închis.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 Votul este închis. Se adoptă 55 pentru, 2 împotrivă. Amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 51 pentru, 9 voturi împotrivă. Amendamentul 53. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 31 de voturi pentru 90, 29 împotrivă. Următorul amendament este caduc, pentru că s-a adoptat 53 3. Trecem acum la compromisul 2 și compromisul 7. Votul este deschis. Votul se închide. Se adoptă 57 de voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri. Trecem la amendamentul 19 cu un amendament oral și anume amendamentul oral 3. Socialiștii și democrații cer vot pe părți. Votăm partea întâi. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 59 voturi pentru, 2 împotrivă. Votăm partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. are un uh, eurodeputat în plus. Bine, acum votul se închide. 31 pentru, 30 împotrivă. Amendamentul este adoptat. Următorul este caduc. Nu votăm amendamentul 55, prin urmare. Trecem la DV1. Votul este deschis. Also, ich da, sehe da. gerade, Sie haben eins zurückgezogen. Ați uh, retras unul. Bine. Totul e, e ok. Doamnă Gresle, nu ne... Nu sp- sporiți gradul de confuzie. Votul este deschis, acum este închis. Respins. 57 voturi împotrivă, 2 pentru o abținere. Amendamentul 20, amendamentul oral 4, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 59 voturi pentru, 2 împotrivă. Amendamentul 12. Al 21, mi dicono che è caduto. Quindi emendamento 21, la votazione. Nu, trecem la 21. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 52 de voturi pentru, 9 împotrivă. 56 a fost retras. Și acum trecem la compromisul 3. Socialiștii și democrații au cerut un vot pe trei părți. Votăm prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 58 de voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă. Partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. Din nou, un vot în plus la PPE. Nu, s-a rezolvat. Rezultatul acum 34 de voturi pentru, 25 împotrivă, o abținere se adoptă. Acum trecem la partea a treia, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 31 voturi pentru, 29 împotrivă, o abținere. 23 a căzut. Nu, îl votăm, îl votăm. Trecem la votul asupra amendamentului 23. Votul e deschis. Votul se închide. Se adoptă 36 voturi pentru, 24 împotrivă, o abținere. Amendamentul 24, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la 58. Votul este deschis. Cincizeci opt, spune doamna Cresle, este caduc. Why? Ja, ja, 58 Amendamentul 58 este caduc. Bine, e caduc. Prin urmare, trecem la compromisul 4. Și aici vot pe părți. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Este respinsă. 31 voturi împotrivă, o abținere 30 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 26. Votul este deschis. Câți membrii PPE au votat la a doua pat- parte a compromisului 4? Îmi puteți uh, da informația asta? Bine, a fost un amendament cheie, de aceea vă puneam întrebarea. se pune întrebarea dacă toți cei din PPE au votat. În momentul în care ați spus că un membru PPE este în plus, atunci unul dintre colegii nu a votat. Domnul președinte, spuneam că dacă există voturi în plus, nu funcționează tot sistemul. Dacă însă există voturi în minus, ghinion. Acum nu mai putem repeta votul, votul este închis. Asta doar în cazul în care spune cineva că n-a votat? Domnule președinte, vă anunțasem deja că nu am cartea de cartela de voci. Am fost aici permanent. Dumneavoastră spuneați că există un vot în plus la PPE, prin urmare un coleg a părăsit sala, eu însă am fost permanent aici, am ridicat întotdeauna mâna pentru a vă arăta că sunt prezent. Prin urmare, întrebarea doamnei Gresle era cât se poate de justificată. Domnul președinte, da, deja e o problemă. Dumneavoastră ridicați mâna, prin urmare, computerul nu se sesizează dacă avem un vot în plus sau, din potrivă, în minus. Și tocmai de aceea cartelele de vot sunt potrivite. Dacă cineva nu are cartela de vot, atunci de fiecare dată trebuie să verificăm câți uh, membri ai fiecărui uh, grup uh, parlamentar au, au votat. Însă, chiar dacă mai adăugăm uh, un vot, um, amendamentul este respins. Bine, dar ar fi trebuit să fie două voturi în plus pentru ca amendamentul să fie adoptat. Dacă doriți să repetăm votul, atunci ar fi cea mai uh, ușoară posibilitate, iar tu, în calitate de președinte, ai putea să ne oferi posibilitatea asta. Bine, atunci amendamentul 26, votul este deschis, votul este închis. 35 voturi pentru, se adoptă. DV4 este caduc. 60. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. 36 voturi împotrivă. Trecem la DV5. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. 40 de voturi împotrivă. 27. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă cu 37 de voturi pentru, 28 acum. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă cu 55 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 61. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 29, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 30. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă cu 36 de voturi pentru. Trecem acum la considerentul 31. Deschidem votul. Votul este închis. Respins cu 58 de voturi împotrivă. Amendamentul AFET 1. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1 a fost retras. compromisul 5 la recitalul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 33. Votul este deschis. Uh, domnul președinte își cere scuze. Compromisul 6. Votăm compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 7. Votul este deschis. L-am votat deja. Trecem la compromisul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 8 a fost adoptat. Acum amendamentul oral 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Siamo in votazione il compromesso 9, la votazione aperta. Compromisul 9, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 39. Votul este deschis. Votul este închis. Există un vot PP în plus. Trebuie eliminat cineva. Haideți să vedem rezultatul. Respins. Amendamentul 40, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 41. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 42. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 43. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 44. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 45. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 46. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 5 al AFCO. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Acum amendamentul de compromis numărul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul AFCO 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Următorul devine caduc. Amendamentul 9, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 49, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Acum uh, vom uh, vota întreg uh, raportul. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 59 de voturi pentru 3 împotrivă, nicio abținere. Acum vom vota propunerea de rezoluție modificată. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 53 de voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Perfect. Domnule președinte, aș dori să felicit pe raportor și cred că de aici putem trage concluzia că raportorii noștri sunt abilitați să ia uh, contact cu Consiliul și Comisia pentru a încerca să găsească pe această bază un acord care să ne permită să avem o lectură unică, dacă se poate, în toate uh, cele două adunări pentru a uh, ajunge la un acord. Mulțumim, domnule, spune domnul președinte. Se prendiamo posto, continuiamo la riunione della Commissione. Grazie. Haideți să luăm loc și să continuăm ședința. devo informare delle adozioni delle decisioni. Scusate. Aș dori să vă informez în legătură cu deciziile. Vă rog, faceți liniște, spune domnul președinte. Allora, vi devo informare delle decisioni prese alle riunioni Așadar, trebuie să vă informez în legătură cu deciziile luate la reuniunea coordonatorilor uh, pe 7 septembrie. E vorba despre decizii luate la Strasburg, uh, oricum decizii care vizează proceduri uh, și numirea raportorilor. E vorba de raportul special al Curții de Conturi, care a, are ca raportor pe domnul Vogan din domnul Deutsch pentru proiectul de raport special pentru măsurile structurale ale Uniunii Europene, cheltuieli uh, pentru furnizarea de apă pentru domnul Meio, domnul Calfin, uh, S pentru un alt proiect de raport special, doamna Köstinger din partea PP-ului pentru un alt proiect de raport special, În ceea ce privește protecția intereselor uh, financiare ale Uniunii Europene și lupta antifraudă, coordonatorii au adoptat această decizie de a uh, avea un raport din proprie inițiativă pe 2009 pentru protecția intereselor financiare. Evident, totul depinde de o autorizație automată oferită de uh, președinția președinților de comisii, însă deocamdată așteptăm unda verde finală. Domnule președinte, în cadrul reuniunii coordonatorilor am discutat și calendarul pentru descărcarea de gestiune oferită Comisiei pe 2009. Doamna Gresle spunea că uh, domnii Andor, domnii comisari Andor, Cioloș, trebuie să fie incluși Însă, la rândul meu, aș dori să-l uh, includ acolo și pe domnul Pibals, care se ocupă de dezvoltare. Doamna Gresle a fost de acord cu propunerea mea. Așadar, Pibals trebuie să fie adăugat acolo. Și aș vrea să preluăm asta pentru luna decembrie, decembrie dacă doamna Gresle este și ea de acord. Doamna Gresle, vreau să le spun colegilor că în ceea ce privește uh, Serviciul European de Acțiune Externă, tocmai am votat bugetul oferit, așa că ar fi cazul să ne gândim și la descărcarea de gestiune a Comisiei. Ivan è stato nominato relatore di questa... Do, apoi domnul Ivan pentru acest subiect a fost uh, numit uh, în ce privește agențiile de descărcare pentru 2009. E vorba de un raport din proprie inițiativă uh, care vizează descărcarea pe 2009. Apoi, coordonatorii au adoptat uh, propunerea PPE-ului care solicita un raport în proprie inițiativă pentru utilizarea uh, fondurilor de preaderare la Uniunea Europeană, în care sistemul uh, judiciar luptă cu um, frauda eventualelor state candidate. Și aici am hotărât să nu redactăm o, un aviz în legătură cu uh, reacția Comisiei la raportul OLAF, ci să trimitem o scrisoare domnului președinte Buzek și domnului Șemeta și am luat notă de vizita la Curtea de Conturi care va avea loc săptămâna viitoare. Am prevăzut uh, delegații și pentru 2011, apoi încă una pentru finele lui octombrie. Programul uh, final cu referire la descărcarea bugetară pe 2009 presupune faptul că raportorii au acceptat această propunere. Raportorul pentru descărcarea pe 2009 propune o discuție în legătură cu importanța uh, controlelor suplimentare, mai ales atunci când vine vorba de riscul de eroare și asta se va întâmpla pe 15 octombrie. Vom uh, examina și uh, procedura de numire și selecția directorilor uh, OLAF și vom solicita grupului socialist să elaboreze un raport special în ceea ce privește protecția civilă și fondurile europene alocate acestui domeniu în anul 2010. Coordonatorii au decis să organizeze o reuniune cu secretarul general al Consiliului pentru a solicita secretarului general al Parlamentului în contextul unor discuții care fac referire la descărcare să ofere mai multe detalii. Apoi, în ceea ce privește reuniunea coordonatorilor de astăzi, s-a decis că um, audierile nu vor mai avea loc până în anul 2011, vor exista trei uh, delegații pentru 2011. Vom începe după luna aprilie cu Ungaria, Kosovo, Macedonia și Franța, iar apoi la începutul 2012 va exista o delegație în Italia. Pentru 2011, pentru audieri, uh, vom avea patru, reforma curt Curții de Conturi Europene și relațiile sale cu instituțiile și cu instanțele de control, cum am putea îmbunătăți mecanismul de recuperare, făcând trimitere mai ales la agențiile descentralizate, apoi eficacitatea fondurilor europene în ceea ce privește utilizarea lor și gestionarea lor de către comisie mai ales în domeniul energiei regenerabile. Și aici uh, va exista și o comisie care se va uh, ocupa de statutul funcționarilor și a personalului altor agenții uh, europene, mai ales în legătură cu informatorii. Mai e vorba și despre audiere a candidaților pentru numirea directorului OLAF E o procedură similară cu cea pe care am folosit-o în 2005. După votul de astăzi uh, al Comisiei Buget și COCOBU, s-a solicitat uh, ca doamna Gres să, uh, să participe la negocieri cu Consiliul pe baza amendamentelor care au fost aprobate. Acest mandat uh, vizează un uh, acord în primă lectură înainte de votul din sesiunea plenară. Apoi s-a adoptat calendarul pentru descărcare pentru exercițiul 2009. Uh, Coordonatorii au adoptat calendarul propus de raportorul nostru, Itala, pentru descărcarea ce vizează Parlamentul European pe 25-26 octombrie vom uh, discuta uh, descărcarea pe 2008 și urmarea sa. Pe 13 ianuarie 2011 vom invita pe cineva cu care vom avea o discuție în legătură cu Afganistanul pentru a încerca să rezolvăm uh, conflictul cu Comisia AFET, însă am decis că Comisia pentru Dezvoltare va prezenta un aviz în legătură cu acest subiect, însă nu pe baza articolului 50. S-a confirmat vizita în Italia de pe 26-28 uh, octombrie și observatorul uh, jurnaliștilor de investigație va avea ocazia să participe la o parte din lucrările comisiei cu ocazia acestei vizite în Italia. Pentru Comitetul de Supraveghere OLAF, coordonatorii au uh, hotărât organizarea unei dezbateri în comisie în legătură cu acest subiect, însă vom aștepta ca comisia să-și rea uh, procedurile administrative actualmente în curs asupra cărora Parlamentul uh, și-a înaintat propunerile în primă lectură. Pe 9 noiembrie va avea loc o reuniune la care vor participa domnul Balf, președinte al Comisiei pentru fondul de pensii. Acum vom continua lucrările noastre și vom trece la punctul 22 al ordinii de zi și anume raportul special 15 pe 2009 al cursii de Conturi uh, Europene care vizează asistența comunitară uh, pusă în aplicare de uh, Organizația Națiunilor Unite, luarea de decizii și monitorizare. Dau cuvântul imediat doamnei Gresle mulțumesc, Vreau să-i mulțumesc domnului Pinkston. De asemenea, uh, vreau să mulțumesc Curții de Conturi și Secretariatului General pentru uh, tot sprijinul oferit uh, mie în cadrul eforturilor de compilare a acestui raport. Am uh, organizat uh, o de- deplasare la New York pentru a discuta această problematică cu cei de la ONU. Prin urmare, am încercat uh, să prezint rezultatele delegației noastre și, de asemenea, re- uh, rezultatele raportului Curții de Conturi în acest uh, aviz al meu. Uh, Curtea de conturi nu a făcut decât, altceva decât să ne dovedească că impresiile noastre inițiale erau corecte și anume că avem dificultăți în uh, a constata ce se întâmplă într-adevăr cu fondurile europene oferite organizațiilor ONU. Primim o serie de broșuri din partea organizațiilor uh, ONU, însă cam atât. În ceea ce privește responsabilizarea acestor uh, organizații, ei bine, ea nu are loc pornind de la sistemele deja încetățenită în Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea mi-am permis să fac câteva recomandări. Recomandări care sunt următoarele, de fapt. Avem nevoie de Uh, linii cât se poate de clare cu, pentru funcționarea uh, fondurilor finanțate de diferite organiz- organizații. Comisia nu, depun, nu dispune de astfel de linii cât se poate de clare. În ceea ce privește fondurile oferite în Kosovo, prin intermediul acestor fundații, fonduri uh, multilaterale, ei bine, fondurile care curg acolo din, din bugetul european se pierd pe undeva. Curtea Europeană de Conturi nu a făcut această recomandare în propriul său raport și tocmai de aceea cer să mi se spună de ce. Fără un progres în ceea ce privește reformarea ONU, e clar că post cooperarea noastră cu ONU nu mai uh, poate continua. Am fost șocată de ceea ce se întâmplă cu, uh, cu banii noștri. Vă dau un exemplu. Kosovo. Acolo a existat o misiune uh, ITF, o uh, misiune organizată de către Italia împreună cu OLAF și practic se cerceta utilizarea fondurilor europene în Kosovo. Toate rapoartele acestui task force poate, pot fi uh, găsite pe Wikilinks. Acolo puteți citi fiecare raport, fiecare cercetare sau evoluția tuturor cercetărilor demarate la fața locului și uh, vă, vă veți da seama în urma uh, citirii acestor rapoarte că ce se întâmplă cu uh, banii noștri acolo este absolut scandalos toate cazurile de fraudă care au fost dovedite nu au fost urmărite mai apoi. Au existat o serie de cazuri eh, de mare gravitate, însă mai existau și eh, cazuri de hărțuire sexuală a unor eh, funcționare femei. Kosovo este un stat musulman și în momentul în care auzim că femeile care lucrează acolo sunt obligate să facă față unor uh, situații de uh, hărțuire sexuală este absolut scandalos. Adică uh, cei de la ONU pur și simplu acceptă această stare de fapt în ciuda faptului că, practic, pe de altă parte, propovăduiesc uh, drepturile femeilor, drepturile omului. Toate aceste documente au existat, le-am dus cu noi la New York și am fost uimiți de faptul că nimic nu s-a schimbat. Așadar, în ciuda încercărilor noastre permanente de a pune în discuție aceste, aceste teme, uh, nu am reușit să schimbăm absolut nimic. Am uh, uh fost la, la New York împreună cu colegul uh, Shati Makakis și asta nu doar o dată și în continuare sunt absolut oripilată de modul în care sunt tratate aceste acuze. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm ce face ONU, cum arată reforma internă a ONU și uh, trebuie să ne întrebăm care va fi pe viitor atitudinea Uniunii Europene vis-a-vis -vis de o organizație a Națiunilor Unite nereformată. Am discutat despre această temă și în cursul dimineții și am, uh, am spus deja că sunt oribilată de faptul că Uniunea Europeană nu este reprezentată în Consiliul de Securitate al uh, ONU. ONU. Sunt absolut oribilată pentru că noi nu avem niciun fel de drept de veto în uh, ciuda faptului că statele care primesc ajutorul nostru, statele ACP, au de cele mai multe ori un drept de veto. Prin urmare, Trebuie să vedem contextul general al problematicii acesteia legate de oferirea de fonduri către organizații ONU. Bineînțeles, pe de o parte, trebuie să fim recunoscători pentru existența unor organizații ONU care practic folosesc fondurile noastre. Asta se întâmplă în Palestina, spre exemplu. Însă mă întreb în ce măsură au evoluat discuțiile dintre Comisia Europeană și ONU. În ce măsură Uniunea Europeană are dreptul să primească documente justificatoare cu privire la cheltuielile uh, Uh, făcute cu ajutorul fondurilor europene, pentru că nu cred că există acest drept acordat Comisiei Europene de urmărire a fondurilor uh, pe care le-a donat. Spun asta de ani și ani de zile și, prin urmare, astăzi nu fac nimic altceva decât să repet criticile pe care le-am uh, iterat deja. De asemenea, aș dori să aflu din partea Curții de Conturi și, conturi și din partea Comisiei care sunt modificările pe care vor să le uh, uh, opereze la nivelul regulamentului financiar, astfel încât să putem cu toții vedea ce se întâmplă cu fondurile UE care sunt oferite organizațiilor ONU. Mulțumesc! No, volevo... Corte dei Conti, no? Ok. Volevo dare adesso, prima di dare la parola all'onorevole Geier, sentire... Înainte de a da cuvântul domnului Geier, aș vrea eh, să dau cuvântul lui eh, Carol Pinkston din partea Curții Europene de Conturi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și permiteți-mi, în primul rând, să profit de această ocazie ca să o felicit pe doamna Gressel, raportoarea dumneavoastră, deoarece am citit cu toții și eu și echipa mea mm, cu mare interes documentul de lucru al doamnei Gressel, care rezumă foarte bine uh, concluziile pe care le-a tras uh, Curtea Europeană de Conturi cu privire la uh, auditul fondul, fondurilor care sunt cheltuite prin intermediul Națiunilor Unite. O felicit așadar pe doamna Gresel care a făcut o treabă excelentă uh, și într-o abordare critică, așa cum trebuie să existe din partea unui deputat european. Deci o treabă foarte bună și trebuie să vă mai spun că înțeleg foarte bine și sunt într totul de acord cu atitudinea sa critică față de Națiunile Unite. Nu știu dacă v-am mai spus-o, dar ca și dumneavoastră și chiar înaintea dumneavoastră, și noi ne-am dus la New York împreună cu uh, directorul uh, meu de cabinet de la ora aceea, care acum răspunde de tot ceea ce înseamnă politica externă a Uniunii Europene, domnul Fladur, și în calitate de curte europeană, curte de conturi, trebuie să ne eh, exprimăm, eh, să spun, eh, la un nivel mai prudent. Nu facem declarații politice, dar cred că, de fapt, ceea ce am resimțit atunci cu ocazia acelei vizite seamănă foarte bine cu ce ați simțit dumneavoastră când v-ați dus acolo în calitate de deputat european. Deci vă înțeleg foarte bine și pe dumneavoastră atitudinea și spusele dumneavoastră. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș dori să prezint uh, pe scurt documentul Curții de Conturi. Am să o fac uh, foarte pe scurt, deoarece, așa cum ziceam, doamna Gresle a făcut o treabă foarte bună și știu că toți deputații prezenți au citit raportul Curții, cât și documentul de lucru al doamnei Gresel. Deci am să fiu foarte succint. Dar Înainte de toate, înainte așadar de a face o prezentare succintă a documentului Curții de Conturi, trebuie să vă spun că în acest document este vorba de o primă parte a auditului în care se răspunde la două întrebări foarte concrete și anume suntem pe cale să atragem uh, a, a, uh, atenția asupra celui de-al doilea audit Uh, ale Națiunilor Unite, pentru că am avut deja o primă discuție săptămâna trecută în uh, cadrul uh, forumului nostru și dezbaterea va continua. Așadar, vom avea un al doilea raport cu privire la această tematică și care cred că va fi finalizat în, să zicem, două-trei luni în cadrul Camerei Curții Europene de Conturi, adică Trebuie să vă mai spun, de asemenea, că dumneavoastră, doamnă Gresel, menționați în documentul noastră Kosovo, la care auditul privind cele două uh, tematici, deci raportul, în raportul Curții de Conturi, nu există, nu se, se scrie nimic despre Kosovo. Trebuie însă să vă spun, deoarece doresc să vă informez pe membrii acestei uh, comisii permanente, de faptul că în fiecare an uh, Eh, lucrăm mm, pe eh, temele eh, abordate în anii, în anii următori și una dintre aceste teme este Kosovo, ceea ce înseamnă că vom face un audit cât privește Kosovo și asta deoarece știm că și Parlamentul și această comisie sunt interesate de această temă. Uh, în ceea ce privește regulamentul financiar, e bine, suntem în plină discuție în cadrul uh, uh, Curții de Conturi, deci nu pot să vă dau în acest moment detalii, doar să vă spun că suntem pe cale să discutăm acest regulament. Și acum, dacă îmi permiteți, o să ajung la audit. E bine, ne-am pus două întrebări în cadrul acestui audit. Prima, să știm uh, dacă, când uh, Comisia decide să lucreze împreună cu Națiunile Unite, deci dacă, atunci are loc un proces de reflexie și se aplică, se utilizează niște criterii. Dacă uh, se analizează posibilele avantaje și posibilele inconveniente în ceea ce privește viteza, calitatea, prezența pe teren și așa mai departe. Rezultă așadar de la sine că dacă Comisia lucrează împreună cu Națiunile Unite, pe de o parte există și avantaje, pe de altă parte dezavantaje. Deci întrebarea pe care ne-am pus-o era următoarea. Acest exercițiu este făcut efectiv, e practicat efectiv de către Comisie? adică o estimare, o evaluare a posibilelor avantaje și dezavantaje atunci când Comisia lucrează împreună cu Națiunile Unite. Sunt ele comparate, avantajele și dezavantajele, lucru care ar trebui făcut în mod normal și din motive pur și simplu juridice și, și strategice. A doua întrebare pe care ne-am pus-o viza monitorizarea. Mecanismele de monitorizare um, oferă suficiente informații pentru a putea uh, măsura dacă se ating într-adevăr obiectivele și pentru a ne informa cu privire la procedurile financiare? E bine, și aici uh, răspunsul este tot nu. Așadar, dacă îmi permiteți, uh, aș reveni la prima întrebare. În ceea ce privește prima întrebare, Curtea de Conturi a conchis că nu, Comisia nu, a, nu folosește, uh, ca să zicem așa, uh, simplu, criterii practice în procesul său decizional cu privire la hotărârea de a colabora sau nu cu Națiunile Unite. Așadar, din raport, reiese foarte clar, în raportul de audit, reiese foarte clar faptul că uh, înainte de a decide să lucreze cu Națiunile Unite sau orice organizație uh, ONU, deci Comisia nu e în stare să demonstreze că are un sistem în care să cântărească și să compare avantajele cu dezavantajele. Asta înseamnă că opțiunea uh, de a lucra cu ONU nu se bazează pe o dovadă clară că această opțiune este mai bună și mai eficientă decât oricare alta, ceea ce înseamnă că, așa cum a arătat și doamna Gressel, este loc aici, într-adevăr, de o discuție politică solidă și aprofundată. Dacă uh, Comisia colaborează cu Națiunile Unite, e bine, atunci ea trebuie să demonstreze că, într-adevăr, asta e cea mai bună cale de urmat. Și acum, permiteți-mi să abordez cea de-a doua întrebare, sistemul de monitorizare. Acesta se face de către Națiunile Unite și nu este uh, suficient, pentru că există o, o diferență între subvențiile, ajutoarele uh, europene uh, și uh, categoric primul lucru pe care trebuie să-l facă Comisia aici se referă la analiza pe cei patru piloni în conformitate cu regulamentul financiar. Adică comisia trebuie să analizeze uh, evidențele contabile, auditul uh, intern, uh, achizițiile publice și mai departe. După care, comisia trebuie să-și facă propria sa monitorizare pe teren și în care se bazează pe rapoartele ONU. Ei, însă, Curtea de Conturi a constatat faptul că comisia încă nu a reușit să obțină suficiente informații de la aceste rapoarte ale ONU. Așadar, ne punem întrebarea dacă, într-adevăr, aceste rapoarte sunt suplimentate uh, de informații uh, uh, și dacă aceste informații suplimentare sunt suficiente? Ei bine, răspunsul este nu. Ele nu sunt suficiente. Dacă ne întoarcem la rapoartele ONU, putem spune în general că ele nu comunică în general problemele, că ajung cu întârziere în general și nu oferă informații suficiente cu privire la atingerea obiectivelor proiectului. Deci putem spune așa cu uh, prudență că într-adevăr uh, e mult loc de mai uh, bine cu privire la felul în care se face această monitorizare. În ceea ce privește grupul de auditori externi, care uh, a cerut Comisiei tot timpul să verifice cheltuielile. E bine, acest grup, această echipă spune că mecanismele sale proprii sunt suficiente, dar uh, nu oferă Comisiei suficiente uh, dovezi cu privire la controlul financiar aplicat în practică. În calitate de curte de conturi și noi ne-am uh, confruntat cu dificultăți în accesarea informațiilor din partea organizațiilor ONU. Deci, problemele, ca să zic așa, continuă. Prin urmare, uh, este uh, loc și temă de dezbatere. Așadar, și în uh, concluzie, permiteți-mi să trec la câteva recomandări pe care le face Curtea în, la capitolul 4 al raportului său. Uh, curtea susține că Comisia trebuie să pună în practică niște linii directoare practice și am vorbit despre criteriile practice uh, Uh, pentru a, uh, pe care să-și fundamenteze procesul decizional. În al doilea rând, cât privește monitorizarea, Comisia trebuie să se asigure că aceste rapoarte care îi parvin uh, se ocupă și tratează și rezultatele și impactul cât și să asigure faptul că se primesc suficiente informații. După părerea noastră, Comisia trebuie să continue să analizeze posibilitatea de a se baza pe eh, munca de audit intern și că se aplică suficiente sisteme pentru a asigura accesul la informații și că aceste treburi se rezolvă în timp util. Asta continuă să rămână o problemă cheie și poate că uh, se leagă de mentalitatea sau de atmosfera care predomină în Națiunile uh, Unite, pe care de altfel o iubim cu toții, această organizație, dar poate că uh, e o atitudine pe, pe care ați descoperit-o și dumneavoastră când v-ați dus acolo. Și, în fine, am cerut comisiei să se gândească și la alte metode de a conlucra pentru a asigura o mai bună performanță și eficiență. Și acum Eh, ca să revin la ceea ce a spus doamna Gressel, ei bine, Uniunea Europeană, Comisia, va continua să lucreze cu Națiunile Unite și, dacă da, cum o va face? Ei bine, cred că în eh, raportul eh, Curții de, de Conturi Uh, se vede foarte... Uh, sigur că nu, nu găs, avem acolo tutur, toate numele tuturor instituțiilor care fac parte din familia ONU, dar dacă analizați cu atenție rezultatele auditului, puteți vedea că, deși cum ziceam la început, putem spune așa cu prudență că Eh, curtea este, are o atitudine foarte critică despre, eh, cu privire la felul în care până acum aceste eh, sume care s-au dublat în ultimii ani se îndreaptă, sunt canalizate către Națiunile Unite, deci că este loc serios de discuție. Discuție la nivelul uh, Parlamentului și discuție la nivelul uh, Comisiei, poate mai degrabă decât la uh, nivelul și în cadrul Curții Europene de Conturi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Gheir. Domnule președinte, după intervenția Curții de Conturi, cred că intervenția Comisiei ar fi eh, mai potrivită în momentul de față. Mulțumim, dăm cuvântul Comisiei. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că reuniunea ONU adesea se uh, încheie cu lume mulțumită și care manifestă admirație. Am apreciat uh, raportul Curții de Conturi din 2009 uh, și modul în care doamna Grese, raportorul, a tratat uh, subiectul și suntem de acord și cu ideile foarte clare care reies din acest raport. Chestiunile identificate sunt foarte relevante și ele au condus la acțiuni imediate. Nu am așteptat să aibă loc această reuniune înainte să luăm niște măsuri. Voi reveni la ele imediat, însă înainte de asta dați-mi voie să vă explic puțin uh, contextul. Noi trebuie să lucrăm uh, cu uh, două complexuri birocratice și politice, realitatea ONU și realitatea Bruxellesului. Uh, nu vreau să dau vina pe nimeni, însă uneori există o anume inconsecvență în acțiunile anumitor actori în acest mediu. Reprezentanții statelor membre spun uh, nu aveți încredere în uh, Națiunile Unite și sistemul lor de contabilitate, mergeți la New York și vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă și în același timp Anumite state membre, uh, dintre acestea, fac parte din uh, reuniunea ONU care spune nu luați în considerare acest uh, raport, aveți încredere în propriul nostru sistem și noi nu vom face rapoarte pentru alții. Situația este foarte dificilă, noi trebuie să acționăm și să ne regăsim între două seturi de reguli și să adăugăm ceva la regulamentul nostru financiar care ar perfecta uh, realitatea de la Bruxelles. Însă realitatea de la Bruxelles nu e ceva ce putem impune la New York. Ei au propria lor realitate, propriul lor sistem și trebuie să facem lucrurile să funcționeze împreună. Sunt motive pentru a căuta un parteneriat global la nivelul uh, ONU, de exemplu adesea vorbim despre fonduri uh, mutuale cu mai mulți uh, donatori și aici nu trebuie să definim lucrurile la nivelul activităților, ci uh, la nivel mai înalt. Avem o problemă la nivel mondial, atunci haideți să optăm pentru un asemenea fond. Și până la urmă nu trebuie decât să urmăm această cale și să implementăm lucrurile. Nu că nu am putea discuta cu ONU, oh, am făcut-o deja. Uh, se pare că Parlamentul ne-a oferit uh, suficientă muniție pentru o dezbatere serioasă cu ONU, prin care să solicităm uh, faptul că toate organizațiile ONU ar trebui să vină cu o singură organizație în uh, domeniul siguranței alimentare pentru a vorbi cu o singură voce și până la urmă și ONU trebuie să-și rezolve problemele, să aplice o singură politică, nu mai multe, pentru care răspunduri specializate. Însă există motive reale pentru care ar trebui să lucrăm cu ei. Sunt uh, situații în care cooperarea tradițională pe care o avem este întreruptă datorită crizei uh, și uh, ONU se descurcă bine în situațiile post-criză, în situațiile de redresare după un conflict, au anumită legitimitate în ceea ce privește conflictele și neutralitatea securitatea ONU, de asemenea, sunt uh, argumente care merită să uh, ne facă să ne gândim la o cooperare. În ceea ce privește inițiativele vaste, putem să contribuim la acestea împreună financiar și prin uh, organisme de guvernare. Asta ar fi bine pentru poziția Uniunii Europene și pentru vizibilitatea ei. Însă asta nu înseamnă că noi dorim să eliminăm uh, orice altă uh, problemă pentru că e clar că există anumite dificultăți în relația cu ONU. Deja de patru ani uh, ne chinuim să ne îmbunătățim și noi și ei. Avem uh, mai multe întâlniri pe an pentru a compara informații, pentru a ne compara uh, agendele și pentru a ajunge la rezultate concrete. Dați-mi voie să vă ofer doar câteva exemple în acest sens. În ceea ce privește chestiunea vizibilității, acum avem uh, linii uh, de orientare comune și monitorizăm implementarea acestora, adică atunci când sunt folosiți bani europeni, există instrucțiuni prin care toată lumea se asigură că uh, se știe faptul că banii europeni sunt cei puși la dispoziție. Am îmbunătățiți regulile pentru uh, raportare financiară de către Națiunile Unite și vom face o actualizare pe baza contactelor uh, cu uh, ONU atunci când vine vorba despre aceste uh, linii de uh, orientare pentru anul acesta. Cât privește finanțarea organismelor, organizațiilor internaționale, noi uh, uh, analizăm procedurile pentru control financiar. Există o evaluare pe patru sau cinci piloni pe care trebuie să o întreprindem uh, în conformitate cu regulamentul financiar al Uniunii Europene și uh, acest proces este aplicat strict, însă nu odată pentru totdeauna, căci verificăm uh, regulat uh, dacă lucrurile sunt în continuare în regulă în ceea ce îi privește. Avem dreptul de a face verificări inclusiv la fața locului uh, pentru a ne asigura că fondurile au fost folosite în conformitate cu procedurile. În aprilie 2009 ne-am pus de acord asupra unor termen de referință în ceea ce privește măsurile de verificare. Știu că uneori uh, curtea uh, are dificultăți atunci când dorește să obțină acces și acest uh, lucru este unul nefericit. L-am mai discutat și îl vom mai discuta cu reprezentanții ONU. Însă, ca și în orice sistem uh, complex, există anumite instrucțiuni generale trimise ofițerilor pe teren, uh, care uneori apar într-un registru fără să fi fost citite în prealabil. Pur și simplu sunt compilate și nu își dă nimeni seama cât de important din punct de vedere politic este un astfel de proces. Însă, dacă că dăm niște telefoane și tragem niște sfori la New York, în câteva ore lucrurile se rezolvă și uh, se primește uh, accesul dorit. Uh, nu imediat, e adevărat, pentru că acesta ar trebui oferit imediat, însă până la urmă am îmbunătățit tot felul de lucruri. Domn Pinkston din partea curții tocmai ne-a spus că uh, în trecut, um, nu întotdeauna argumentele de cooperare cu ONU au fost explicitate într-o propunere de inițierea unei activități sau unui uh, proiect. Uh, în iunie 2009 am uh, dat instrucțiuni la nivel intern și către toate delegațiile că nicio propunere financiară nu va mai fi primită și discutată dacă nu va exista o ilustrație explicită la baza argumentelor pentru cooperare în respectivul caz cu organizații internaționale. Am primit uh, anumite angajamente din partea ONU uh, la reuniunea anuală de anul acesta și vă vom putea pune la dispoziție și rezumatul uh, raportului de audit intern. Deja pentru ei acest lucru este dificil în lumina calităților de membru, însă avem acest acord și mai așteptăm încă primele rapoarte. Oricum, acordul a fost încheiat în iunie, apoi a urmat mm, vacanța de vară și acum așteptăm aceste rapoarte ale auditului intern mm, să vină regulat. Avem mm, inițiative comune de a ne axa pe rezultate și de a ne asigura că există o valoare pentru banii cheltuiți. Am pus la punct și niște uh, site-uri internet uh, specifice pentru cooperare, uh, fonduri pentru Irak și Afganistan și acestea sunt informații la care are acces publicul larg. Există și obligația de a raporta regulat uh, activitatea organizațiilor internaționale și asta face parte din uh, obligațiile de raportare care sunt legate de uh, asistența externă acordată. Știu că pentru contribuabilii europeni ar fi interesant și important să intrăm în detalii și să îmbunătățim mediul um, politic, dar uh, din păcate nu putem face pași mari odată, ci cu fiecare an care trece ne apropiem de direcția care ne interesează. Și acum încă câteva cuvinte în legătură cu Kosovo. Cred că trebuie să recunoaștem faptul că în acest caz special procedurile și structurile au fost foarte complexe și uh, follow-up-ul pentru găsirea neregulilor a fost un proces dificil, au fost transferate responsabilități în cadrul schimbărilor instituționale care au avut loc, însă acesta nu poate fi considerat un exemplu al modului în care putem organiza activitățile cu organisme internaționale în general. Acesta a fost un caz uh, specific, uh, a fost vorba despre circumstanțe specifice care au dus la stabilirea misiunii ONU în Kosovo, evident într-un moment în care ne grăbeam și exista o anumită presiune în acest sens. Task Force-ul de investigație stabilit uh, în 2003 de ONU, OLAF și Unitatea de Investigații Financiare și care raporta exclusiv reprezentantului special ONU în Kosovo, a fost responsabil pentru uh, investigarea presupuselor uh, nereguli care uh, au uh, fost înregistrate la construirea aeroportului din Priștina. La sfârșitul 2008, uh, toate uh, cazurile în derulare au fost transferate uh, misiunii de uh, asigurare a statului de drept în Kosovo. Uh, comisarul a uh, contactat auditorul general din Kosovo pentru a monitoriza două dosare care au fost transferate. Comisarul a luat contact strâns cu Uh, responsabilii din Kosovo în legătură cu această uh, monitorizare. EULEX a confirmat faptul că uh, toate aceste cazuri acum sunt arhivate de către autoritățile kosovare și că nu există cazuri active la momentul transferării dosarelor la EULEX. În acest moment, implicarea ONU în proiecte finanțate anual pentru programe de preaderare în Kosovo sunt uh, limitate, sunt proiecte de uh, dimensiune redusă și uh, controlul și monitorizarea revin în continuare Comisiei. Sper că am reacționat la toate chestiunile care au fost ridicate. Mulțumesc! Doamna Gressler are cuvântul. Vă mulțumesc. Îmi face mare plăcere să vorbesc cu reprezentanții Comisiei. Încă o întrebare legată de Kosovo. La... Ne spuneți acum că EULEX se ocupă de aceste cazuri. ne a spus de asemenea că toate cazurile au fost arhivate și au fost închise în prealabil. E frumos să avem o arhivă mare și arhivele mari sunt importante pentru politică. Actele sunt prietenii noștri. Uh, însă, de asemenea, aceste documente trebuie să fie disponibile. Toate aceste cazuri care au fost uh, discutate de ITF uh, au fost închise. Nu se mai poate face absolut nimic cu ele. Am înțeles bine ce ați spus? Vă mulțumim. Urmează domnul Gaier. Nu vreau să fiu nepoliticos Tocmai mi s-a transmis că e nevoie de mine la Comisia Bugete. Așadar, voi adresa acum întrebarea, dar nu voi mai rămâne aici pentru a asculta răspunsul. Însă, asistentul meu îmi va transmite tot ceea ce uh, îmi veți spune. Dacă e să rezum uh, intervenția comisiei, atunci înțeleg că sunteți în mare de, da- parte de acord cu evaluarea curții de conturi. În același timp ne atrageți atenția că New York, uh, în New York există alte legi de care trebuie să ținem cont, că lumea e puțin diferită acolo. Dar în același timp, dumneavoastră spuneți că sunteți uh, ades, în uh, mare parte de acord cu doamna Gresle, excepție făcând tema Kosovo. Recunosc faptul că ați făcut deja progrese în multe aspecte cheie pe care le-aș fi considerat eu problematice. Important este să ne asigurăm că fondurile contribuabililor europeni, în momentul în care ele sunt cheltuite prin intermediul uh, organizațiilor ONU, sunt corect utilizate. Dacă am înțeles uh, bine ceea ce ați spus dumneavoastră, V-aș ruga să-mi spuneți care sunt uh, domeniile în care uh, atitudinea prietenoasă a ONU ne-ar putea ajuta să rezolvăm problemele la nivelul bugetului nostru. Adică, care sunt uh, domeniile în care am putea să ne apropiem mai mult de poziția New Yorkului, care sunt domeniile în care Uniunea Europeană și uh, Organizația Națiunilor Unite ar putea ajunge la un numitor comun. Așadar, aceste informații sunt importante pentru că astfel am reușit să să ne adaptăm practic și de asemenea să ne putem baza pe birocrația de la uh, New York. Uh, Mulțumim, dăm comisiei cuvântul pentru concluzii. Vă mulțumesc foarte mult. Ceea ce spunea doamna Gresle cu privire la EULEX este corect. Da, a înțeles bine. Nu mai am nimic de adăugat. Vom uh, ține cont de sugestiile domnului Gaier în momentul în care vom, uh, ne vom întâlni cu partenerii de la New York. Nu există un domeniu în care ne concentrăm contribuțiile oferite organizațiilor Națiunilor Unite, ci fondurile acestea merg în diferite domenii. Am negociat cu mai mulți oameni, cu mai multe organizații, însă noi reușim să păstrăm imaginea de ansamblu, dar uh, cu, uh, puteți să, fi, să fiți siguri de faptul că îngrijorările dumneavoastră vor fi aduse la cunoștința celor din uh, New York. Vă mulțumesc! Bine, spune domnul președinte, atunci punctul acesta a fost uh, discutat, așadar discuția s-a încheiat. Urmează o audiere acum. Este vorba despre dosarele legislative care sunt blocate la Consiliu. Deutsche,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

after it. number 12 il relatore. Cominciamo? Sì, sì. No, perché... Allora, possiamo cominciare. Abbiamo adesso il punto 23 dell'ordine del giorno, che è l'audizione sui dossier. Am ajuns la punctul 23 al ordinii noastre de zi, audierea privind propunerea de directivă privind protecția intereselor financiare ale e, eh, comunității care e, eh, decizie care este blocată în Consiliu. Deci a venit momentul să facem un bilanț Uh, cu privire la anumite subiecte care ne interesează foarte tare uh, în comisia noastră și anume propunerea de directivă privind protecția penală a intereselor financiare ale comunității și propunerea de regulament privind asistența administrativă reciprocă pentru protecția intereselor financiare ale comunității. Comisia de control bugetar uh, Uh, s-a angajat întotdeauna în acest exercițiu uh, și eu foarte mult țin la principiul transparenței când este vorba de utilizarea fondurilor publice și a fondurilor europene, combaterea fraudei, pentru ca Consiliul să adopte un cadru de reglementare care să ne permită să prevenim fraudele și să facem în așa fel încât fondurile publice să fie folosite cât mai bine cu putință. În același timp, trebuie să întâlnim uh, cadrul de sancțiuni uh, aferente combaterii uh, fraudei și asistența reciprocă între diversele instituții și să avem un cadru penal de referință. Și aici mă refer la niște reglementări corecte și corespunzătoare care să permită combaterea fraudei în cadrul Uniunii și delictele de corupție acesta, acesta fac obiectul și de lucru și al comisiei noastre, trebuie să verificăm dacă, într-adevăr, luptăm eficient împotriva criminalității organizate uh, în contextul utilizării fondurilor comunitare. Din nefericire, Consiliul continuă uh, să treneze Astăzi, de exemplu, nu a intenționat să participe la reuniunea aceasta importantă, uh, nu are intenția de a se spune voinței politice în acest uh, domeniu. Se mai pune și problema legată de voința politică a unor state membre de a lupta în mod uh, eficace împotriva fraudei în cadrul Uniunii, un lucru care ne interesează foarte tare și care interesează foarte mult pe cetățenii europeni, până, pentru că până la urmă e vorba de banii contribuabililor. Vreau să salut pe raportorul nostru uh, din această uh, seară și pe domnul uh, Chesus Sadauskas, pe domnul Lothar Kusch de unitate al OLAF, pe domnul Akos Farkas de la Universitatea din Miskolc din Ungaria și pe doamna Sicurela de la Facultatea de Drept a Universității din Catania. Vă, mul, uh, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră uh, pe care comisia noastră o, apro, uh, o apreciază foarte mult. O să dau cuvântul raportorului domnul Tamaș Doici, care se ocupă de această temă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Scopul acestei audieri este să facem progrese legate de propunerile care sunt menite să servească interesul cetățenilor europeni, dar care sunt blocate Uh, una dintre propuneri așteaptă de șase ani, alta de 9 ani să fie puse pe uh, agenda de lucru a Consiliului. Este vorba de niște interese comune uh, și Uniunea Europeană ar trebui să fie în stare să se protejeze împotriva unor fraudei și spălării banilor. În 2001 bar 001, deci propunerea era aceea de a stabili o directivă care să asigure protecția împotriva unor uh, infracțiuni care nu uh, care, care definesc uh, infracțiunile, stabilirea penalizărilor și persoanele care pot fi urmărite. Se stabilește un consiliu pe baza negocierilor dintre statele membre 2004 eh, bar 008, eh, deci acest dosar eh, se gândește, pune problema asistenței administrative reciproce în același scop. E bine, dincolo de reglementările existente, există competențe suplimentare pentru aceste organisme pentru a combate mai bine frauda. Deci nu se acordă comisiei sau lui Olaf puteri speciale de investigare, eh, ci se limitează la ajutorul și asistența reciprocă. Acesta, faptul că acesta nu, nu, eh, aceste instrumente nu există face ca detectarea fraudei să fie mai dificilă. De aceea cred că prin această audiere putem să dăm un nou impuls acestui proces care a fost blocat. În calitate de raportor am făcut toate eforturile posibile pentru a promova acest proces și sper că și comisia noastră va putea să-și exprime o voință politică comună care va fi în măsură să accelereze acest proces. Vă mulțumesc așadar pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o și acum uh, uh, cred că uh, vă dau, vă dau noastră cuvântul ca să începem audierea ca tale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul șefului de cabinet al domnului Șemeta, care răspunde de combaterea fraudei, de audit și de toate celelalte. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Comisarul Șemeta a fost deja prezent aici în această dimineață dar eh, din nefericire nu a reușit să-și facă timp și pentru această ședință din această eh, după amiază. Uh, E bine, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este un lucru absolut esențial și uh, comisarul salută organizarea acestei audieri care reprezintă o ocazie foarte bună ca să discutăm, să vedem ce se poate face acum că avem o nouă bază, un nou temei juridic. Avem două propuneri de discuție și aș dori în primul rând să, vă, să discutăm despre propunerea de directivă privind protecția penală și apoi propunerea de regulament privind asistența administrativă. Cât privește directiva, acest uh, proces uh, vizează un uh, proiect din pilonul 3 și, într-adevăr, e regretabil că a durat foarte mult și nu s-au făcut progrese cu privire la propunerea de directivă după adoptarea raportului pe Vreau însă să vă spun că în mod consecvent, de când și-a propus, a venit cu propunerea de, de amendament în 2002, cu privire la felul în care statele membre au implementat convenția și protocolele uh, și apoi în 2000 uh, și 2008 au fost adoptate alte amendamente după care, aceste rapoarte au fost transmise acelor state membre uh, despre care Comisia a considerat că e nevoie să obțină informații suplimentare. Uh, rapoartele au avut anumite mm, probleme, anumite mm, defecțiuni cu privire la felul în care uh, statele membre au pus în practică condițiile legate, de exemplu, de felul în care aceste incriminarea corupției, la definiția fraudei și așa mai departe. Apoi de vedere că Comisia nu a primit uh, toate uh, solicitările pe care le-a răspuns la toate solicitările pe care le-a făcut. Uh, asta a fost situația. În timp ce ratificarea instrumentelor din pilonul 3 este avansată, Republica Cehă și Malta încă nu au ratificat, lucru care nu este acceptabil aproape șase ani după aderarea lor. Avem acum o bază juridică solidă o, um, eh, eh, furnizată de tratatul de la Lisabona eh, care are o formulare diferită în articolul respectiv. Articolul 280 înainte permitea măsuri pe teren cu privire la uh, susținerea intereselor financiare ale comunității pentru a asigura o protecție efectivă în statele membre. Dar aceste măsuri nu vizau aplicarea dreptului penal național în administrarea justiției. E bine, acest lucru a fost corectat acum în articolul 30, 325 în Tratatul de la Lisabona. Comisarul Șemeta ar dori așadar să asculte, ar fi dorit foarte mult să asculte cu atenție ceea ce spun deputații astăzi pentru a vedea cum, poate, cum putem debloca în viitor acest dosar legislativ. Oricum nu crede că uh, am putea retrage propunerea. După părerea sa, propunerea trebuie fie actualizată, fie înlocuită pe baza articolului 325. Uh, Comisarul a cerut serviciilor sale, împreună cu serviciile doamnei comisar Reding, să vadă dacă este cazul să fie revizuită propunerea de directivă și să o actualizeze cu ajutorul Parlamentului European. Comisarul crede că se pot face, într-adevăr, în acest fel, progrese în Consiliu. Și acum, cea de-a doua propunere cu privire la propunerea de regulament privind asistența administrativă reciprocă pentru protecția intereselor financiare ale comunității. Vreau să vă spun care este starea de fapt aici, în primul rând, și de ce de ce uh, este binevenită această audiere? Comisarul uh, în 2004 a inițiat așadar o propunere de regulament menită să creeze un cadru necesar pentru a întări protecția intereselor financiare. Aceasta Uh, arată că statele membre și Comisia trebuie să colaboreze, să coordoneze și să se ajute și să schimbe informații în toate domeniile relevante pentru fraudă, fără a aduce atingere altor acte legislative care privesc asistența uh, reciprocă în domeniul vamal uh, și agricol. Prin urmare, ar include Uh, frauda în ceea ce privește veniturile și cheltuierile comunitare, comunitare uh, atât cele directe și indirecte, TVA-ul, în plus uh, fa față de propunerea reformată. Pe de altă parte, Consiliul din iunie, statele membre au ajuns la, un, la o propunere de compromis cu privire la regulamentul reformat Eh, e vorba de regulamentul 70 din, eh, cu privire la TVA și cooperarea dintre autoritățile fiscale din statele membre eh, care trebuie să colaboreze pentru a combate mai bine frauda. În plus, pentru a promova colaborarea multilaterală, se stabilește o rețea de birouri naționale fiscale. Deci a venit momentul să reevaluăm propunerea privind uh, asistența administrativă reciprocă pe baza orientărilor politice nouă uh, și a uh, stabilirii Eurofisc. Și, în fine, vreau să vă, povesc, să vă vorbesc despre alternativele pe care le are Comisia în legătură cu această temă. Prima ar fi să renunțăm la a participa la acest schimb cu privire la TVA și să retragem cu totul această propunere. A doua alternativă ar fi să actualizăm sau să înlocuim propunerea de regulament printr-o nouă propunere privind asistența administrativă reciprocă care să excludă uh, frauda aferentă TVA-ului uh, și numai pe o perioadă de timp, să zicem, de trei ani, până când uh, sistemul fiscal poate fi evaluat. Aici se pune problema dacă asistența administrativă reciprocă este într-adevăr necesară în domeniul TVA, dacă se exclude TVA-ul din sfera sa de aplicare. Olaf ne-a spus că nevoia de asistență în fondurile structurale este destul de limitată, deoarece în majoritatea cazurilor e vorba de cazuri naționale care nu necesită colaborarea între statele membre am mai putea discuta și dacă asistența administrativă uh, reciprocă în domeniul fondurilor structurale ar putea fi integrată în uh, regulamentul reformat uh, în domeniul vamal și agricol. Cea de-a treia alternativă ar fi să amânăm din nou această decizie. În urma acordurilor cu privire la uh, regulamentul reformat, se pare că e prematur să luăm decizie cu privire la uh, noi, uh, noi acte legislative. Cât privește TVA-ul, avem nevoie de o analiză și de o evaluare aprofundată uh, legată de implicarea uh, și nevoile de resurse suplimentare la nivelul Comisiei pentru a face acest lucru. Vom ține seama de învățămintele pe care le-am tras, eh, în special în urma și, și respectând normele de aplicare eh, și eh, procedura și lucrurile care urmează să mai fie adoptate în continuare. Actualizarea acestei administrative propuneri privind asistența administrativă reciprocă. Avantajele ar fi că ar susține uh, un cadru obligatoriu privind schimbul de informații atât cu privire la fondurile structurale cât și la frauda aferentă TVA prin implicarea Comisiei uh, și a OLAF în uh, conformitate cu articolul 325 din Tratatul de la Lisabona. Nu ar impune noi obligații generale de raportare pentru statele membre, un pic doar în eh, cazurile foarte ample, deci nu ar eh, afecta eh, sfera de cuprindere a regulamentului reformat. Apoi ar avea o sferă multi nu ar mai avea o sferă multidisciplinară, deoarece ar include doar TVA-ul, TVA-ului, ci s-ar concentra pe doar acele cauze de, de fraudă care sunt deosebit de semnificative. Uh, în al treilea rând, ar oferi Comisiei un rol mai proactiv ca mediator, eh, oferind statelor membre o platformă, dar și ca eh, participant activ în procesul de informare. Conform directivei reformate, Follow-up-ul informațional va fi organizat mult mai bine între statele membre și Comisia va avea doar un rol de sprijin tehnic eh, și nu mai mult decât atât. După cum puteți vedea, doamnelor și domnilor, am finalizat discuția în legătură cu aceste două dosare, dar dorim să vedem care este poziția dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție și dacă aveți întrebări suplimentare, sunt uh, sigur că colegul meu, Lothar Kul, va putea să uh, dea răspuns acestor întrebări. Mulțumim și noi, spune domnul uh, președinte, mulțumim domnule Sadauskas. Și acum uh, dăm cuvântul domnului Lothar Kuhl, care se ocupă de uh, politici generale și planificare la OLAF. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu voi face decât câteva comentarii adiacente, pentru că majoritatea lucrurilor au fost spuse deja de către șeful de cabinet al comisarului Șemeta. E bine că discutăm ambele propuneri uh, în același timp. Asta deoarece importantă este, este cadrul general de acțiune pus la dispoziția OLAF. Este vorba aici despre două teme foarte importante din totdeauna. Pe de o parte, până în ce punct legislația europeană poate acoperi probleme penale, asta în primul rând, și în al doilea rând, ce se întâmplă în cazurile de fraudă TVA și care este mandatul Comisiei în acest domeniu pe baza uh, contract, acordului cu privire la combaterea fraudei. În ceea ce privește proiectul, propunerea de directivă, consider că există trei provocări maxime în momentul în care e să ne gândim la ce se va întâmpla pe viitor. Pe de o parte, avem de-a face cu tematica dreptului penal material și, în al doilea rând, este vorba despre colaborarea dintre OLAF și autoritățile cu răspundere responsabile pentru aplicarea dreptului penal în statele membre. Și, de asemenea, mai avem o perspectivă, perspectiva instituțională și anume implementarea unei uh, reglementări din acord cu privire la crearea unei, unui, uh, unei procuraturi europene. Și toate aceste lucruri sunt foarte importante, după părerea mea. Pornind de la acesta, trebuie să vă spun, uh, să fac câteva comentarii cu privire la dreptul material, dreptul penal material. Se spunea deja că avem uh, instrumente la dispoziție, instrumente incluse în pilonul 3, care după procese de ratificare îndelungate au intrat în vigoare la începutul decadei 2002. Între timp a fost implementat deja și al doilea articol, acord adițional după ratificarea de către Italia din 2008. Și acum suntem la, în cadrul unui proces de implementare. comisia a scris două rapoarte foarte complexe, în cadrul uh, cărora se constată faptul că au fost făcute progrese, însă în același timp se constată că situația nu este în continuare uh, îmbucurătoare sau suficient de satisfăcătoare. Avem în continuare deficiențe în ceea ce privește implementarea în unele state și, în special, nu avem încă aceleași tipuri de uh, infracțiuni în toate statele membre, ci uh, tipurile de infracțiuni sunt uh, sunt diferite în funcție de dreptul penal național. Și asta generează o serie de provocări la nivel european, eh, european pentru că trebuie să constatăm permanent care este infracțiunea uh, Uh, stabilită în uh, dreptul național care poate fi aplicată în uh, respectivul caz pe care îl cercetăm. Deci, prin urmare, avem aceste diferențe existente între drepturile penale naționale, diferențe care ne îngreunează nouă munca. Acum avem un proces de implementare care va continua uh, Uh, și uh, Consiliul și Comisia vor trebui să se mai ocupe de acest, uh, acest aspect pentru că Comisia și Consiliul vor trebui să tragă la răspundere toate statele membre care nu au implementat bine regulile în vigoare și vor trebui să ceară informații uh, suplimentare cu privire la mo motivele pentru care această implementare a fost uh, defectuoasă. Acest lucru uh, va fi demarat de către Comisie, de asemenea Curtea Europeană de Justiție se va ocupa uh, de uh, strângerea motivațiilor statelor membre. Însă, în orice caz, putem spune că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, e necesară crearea unui drept unitar acest drept unitar nu va mai trebui să fie din nou uh, ratificat odată ce noi state se vor alătura familiei europene. Lucrul acesta este important. Mai apoi să trecem la dreptul procedural. Articolul 325 ne deschide uh, o nouă perspectivă. În momentul în care Comisia a făcut propunerea în anul 2001, am uh, stabilit clar ce mai poate fi uh, apropiat de uh, uh, textul din articolul 382. Acolo se spunea că aceste prevederi nu trebuie să facă obiectul dreptului național. Am reușit, prin urmare, să scoatem din pilonul 3 toate măsurile stabilite prin dreptul național. În momentul mm, de față, trebuie să ne gândim dacă nu ar fi bine să creem uh, un, o nouă propunere care să compileze toate măsurile deja uh, aplicate de către OLAF în cooperare cu statele membre. Pornind de la articolul 325, am putea să mergem mai departe cu această legislație decât am mers până în momentul de față. Și acum în al uh, treilea rând. Dacă ne gândim la posibilitatea creierii unei procuraturi europene, atunci trebuie să răspundem și la întrebarea legată de care va fi cadrul uh, legislativ al acestei instituții. Cum va fi definită competența uh, materială a acestei instituții? În acest sens, avem nevoie de un instrument la nivel european care spune clar care uh, Uh, sunt cazurile în care Procuratura Europeană trebuie să fie alertată. Care sunt condițiile în care Procuratura Europeană poate să acționeze? Trebuie să înțelegem această provocare încă de pe acum, și să ne pregătim pentru a o preîntâmpina pe cale legislativă. Bine, e drept că această perspectivă este una îndepărtată, cu siguranță va trece ceva vreme până să creăm această instituție, însă pornind de la articolul 30, 325, ne dăm seama că articolul 82 sau prevederile articolului 82 trebuie să fie permanent păstrate în minte. Ce se întâmplă cu TVA-ul? Și aici am uh, constatat existența a trei trei uh, provocări. În primul rând, clarificarea cadrului legal. Din păcate, acesta este în continuare foarte controversat cu Consiliul. A doua provocare se referă la necesitățile operative la nivel european, care în continuare trebuie să fie clarificate. A treia a, provocare este legată de posibilitatea creării unui nou act legislativ special. În primul rând să ne gândim la cadrul legal. Motivul pentru care am avut mari dificultăți să facem progres, să înregistrăm progres la nivelul Consiliului, motivul pentru care am avut dificultăți în a convinge statele membre că o institu- instituție europeană ar putea să fie creată pentru a se ocupa de rezolvarea cazurilor de fraudă TVA se datorează lipsurilor la numărul la nivelul uh, definițiilor existente în Directiva 29 din 2005. De- mă refer în special la uh, definiția resurselor uh, tradiționale proprii. Acolo s-a făcut o împărțire între ceea ce este considerat a fi neregulă și tocmai de aceea este acoperit de mandatul OLAF, lucru care se face evident în, uh, este evident în regulamentul 1000 uh, din 95 și, pe de altă parte, toate neregulile care nu intră în definiția la care mă refeream. Uh, Articolul 29a din tratatul de la Lisabona sau articolul 325 uh, din același uh, tratat de la Lisabona trebuie să fie interpretat în felul următor. Interesele financiare trebuie să acopere întâi interesele generale ale cheltuielilor bugetare, însă în același timp trebuie să uh, acopere și definiția uh, capitalului propriu. În urma deciziei Curții Europene de Justiție, e clar că în același timp trebuie să ne gândim și la interesele generale ale Uniunii Europene. Prin urmare, a existat permanent o scindare uh, în ceea ce privește modul în care legiuitorul a, uh, s-a adresat fraudei, respectiv TVA-ului. Iar în momentul de față, totul este reglementat doar la nivelul uh, legislației care se ocupă de uh, combaterea fraudei la nivel uh, european. Însă ne dăm seama că această viziune este prea restânsă, pentru că trebuie, în primul și în primul rând, să ne gândim la toate interesele cetățenilor europeni. Acesta este primul punct. Uh, trebuie să ne gândim la el, pentru că dacă Olaf va uh, colabora în continuare cu procuraturile naționale, apare în, întotdeauna întrebarea pe ce bază legală. Singurul uh, Uh, singura referire pe care o putem face este articolul 325 din tratatul uh, de la Lisabona, care se referă la interesul general financiar al comunității și aici uh, intră și partea de fraudă TVA. Dar, bineînțeles, aceste prevederi sunt uh, mult prea restrânse, pentru că ele nu justifică un adevărat flux de informații între cele două uh, entități. Iar această problemă nu poate fi clarificată atâta timp cât nu există un instrument cât se poate de clar care ne spune că Comisia are dreptul să colaboreze cu uh, statele membre. În al doilea rând, există necesitatea aceasta de a acționa. În anul 2008 ați organizat uh, o audiere și uh, în cadrul acestei audiere am discutat rapoarte ale fiscurilor naționale, rapoarte în care se spunea clar că este nevoie de crearea unei case de compensare uh, în, la nivel european o casă de uh, clearing care să colecteze date de la statele membre și cu care statele membre să fie obligate să colaboreze. Iar uh, uh, în aceleași rapoarte, era evident faptul că e necesară o îmbunătățire a fluxului de informații la nivel european în ceea ce privește, spre exemplu, combaterea fraudei de tip carusel. Ei bine, nu am implementat aceleași, acele recom- recomandări. Iar acum se pune întrebarea dacă Comisia, uh, Consiliul, în cadrul uh, unor uh, negocieri asidue, va reuși să găsească un compromis în acest sens. Bineînțeles, statele membre ar fi încântate să primească instrumentele necesare pentru crearea acestui flux de informații continue cu OLAF sau alte instituții. Aceasta este o problemă însă de natură politică. În ceea ce uh, privește implementarea regulamentului Eurofix, care va fi Eurofisc, care va fi discutat mâine la Coreper, uh, Uh, trebuie, uh, bineînțeles, să așteptăm mai înainte de toate pentru a vedea care va fi poziția diferitelor state membre. Ca urmare a acestei, uh, acestei analize vom putea analiza de asemenea și evoluția Europcanet, pe care președinția belgiană o sprijină atât de mult. O altă problemă Uh, pe care nu trebuie să o neglijăm este prioritatea, prioritățile stabilite pentru OLAF. Știm că trebuie să acționăm în diferite domenii, știm că resursele noastre sunt limitate, știm că există o mare provocare, chiar dacă ar fi să ne axăm doar pe cazurile importante, o prov provocare care nu poate fi depășită fără niște uh, suplimentări uh, atât pe plan financiar cât și pe plan uh, uh, de personal la nivelul OLAF. Aceste lucruri de asemenea trebuie să fie incluse în discuțiile dumneavoastră și acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Urmează acum o discuție pe baza acestor două prezentări, cred că au existat deja persoane care, s-au, care au, și-au exprimat dorința de a lua cuvântul. la Mi chiedeva il vicepresidente Stais, siccome deve andare via, se possiamo posticipare dopo il... Domnul vicepreședinte Stais va pleca, prin urmare am dori să ascultăm atunci uh, toate rapoartele, toate prezentele și să avem discuția după. Domnul Farc, așa cum are uh, cuvântul, directorul Institutului de Drept Penal și Științe, Universitatea din Miskolc, Ungaria. Köszönöm a szót. Engedelmet kérek, hogy az anyanyelven beszéljek, bár... Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă rog să mă iertați că voi folosi limba uh, maternă, deși prezentarea mea este în uh, limba engleză. Sunt expertă în drept penal uh, și în drept comunitar deja de 13 ani. Reprezint uh, și un ONG care reprezintă interesele financiare ale Uniunii Europene și sunt de asemenea profesor de drept penal la uh, Universitatea din Mișcolci. În ultimii ani uh, s-au petrecut foarte multe lucruri, în ultimii 13 ani, și cred că schimbarea radicală a fost adusă de tratatul de la Lisabona. În această perioadă am fost uh, martor la o serie de eforturi de negocieri și la un nivel uh, minim, măcar, de compromis, care a fost uh, formulat în propunerea de directivă în 2001. Timpurile s-au schimbat de atunci și sunt sigur că acum avem de-a face cu o oportunitate unică, uit, iertați-mi acești uh, termeni uh, patetici, însă din momentul în care legislația s-a schimbat și noi norme, noi standarde au fost uh, introduse, în legătură cu uh, Uh, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, putem vorbi despre asta. Nu am organizat uh, consultări anterior cu domnul Kuhl, uh, însă o parte din mesajele pe care vi le voi împărtăși sunt următoarele. Acum că tratatul de la Lisabona a rezolvat problema pilonilor și noile principii se leagă de recunoaștere reciprocă, principii care au apărut ca atare în tratat, și asta mai ales în articolul 325, care a încheiat prevederile articolului 4, alineatului 4 din articolul 280, care spunea că comunitățile europene nu pot să influențeze uh, codul penal și sistemul uh, de justiție al statelor membre. Ei bine, cu toate aceste schimbări uh, și noi oportunități au apărut. Există o propunere de directivă din 2001 care se bazează pe un compromis și știm cu toții că legislația în sine creează o oportunitate sau poate o obligație pentru ca un stat membru să devină conștient de faptul că orice delict care vizează interesele financiare ale Uniunii Europene trebuie luat în serios. E de asemenea valabil faptul că statele membre pot uh, să își aducă contribuția în acest domeniu și știm de asemenea că codurile penale naționale sunt ultimul bastion al suveranității și ele sunt uh, percepute ca atare de statele membre și sunt foarte apărate de fiecare stat în parte. Evident însă că fiecare lege națională este un obstacol în calea efortului de a armoniza legislația și procedurile. În perioadele anterioare nu a existat o oportunitate reală de a fi mai activi în încercarea de a armoniza procedurile penale care vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aș dori însă să mă refer la cooperarea din domeniul justiției, unde posibilitățile Uniunii Europene au fost extinse și acesta este un instrument extrem de eficient uh, pentru a face progrese. Următorul aspect la care aș dori să mă refer vizează procedurile. Cred că fără instituțiile europene chiar dacă autoritățile de investigație ale statelor membre decid când și cum acționează, e bine, în acest context, tratatul de la Lisabona a adus oportunități și posibilități foarte importante. Structura celor trei piloni uh, a fost abandonată și asta a creat uh, posibilitatea de a coopera mai strâns. Știm că noțiunea unui procuror uh, public european nu este doar o idee, ci chiar o posibilitate reală bazată pe un temei juridic existent. Cred că așa ni se oferă oportunitatea ca Uniunea Europeană să acționăm uh, într-o manieră eficientă, nu doar uh, în ceea ce privește dreptul material, ci și în uh, ce privește dreptul procedural. Asta, evident, presupune niște compromisuri. Eu nu sunt ghicitor și nu pot să prezic eventuale posibilități care s-ar putea deschide pe durata negocierilor. Însă, cred că ar fi o propunere realistă ca acest regulament complex pentru crearea unui uh, birou uh, de procuratură european uh, este reală. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene poate fi eficientizată. Mulțumesc. Grazie. Diamo la parola alla professoressa Rosaria Sicurella. Mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei Sicurella de la Facultatea de Drept a Universității din Catania, Italia. Mulțumesc. Aș dori să lămuresc mai întâi lucrurile înainte de a începe. Nu avem prea mult timp la dispoziție, prin urmare am dorit să mă axez în intervenția mea asupra propunerii de directivă care se leagă de uh, protecția penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Voi încerca să-mi organizez intervenția în uh, trei uh, capitole. Mai întâi, câteva considerații de natură generală în ceea ce privește noua competență a Uniunii Europene în domeniul penal, apoi Mă voi referi și la tratatul uh, de la Lisabona și la temeiul juridic al unei eventuale directive care să se axeze pe apropierea normelor penale naționale pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și cel de-al treilea capitol al prezentării vizează perspectivele de adoptare într-un viitor apropiat a uh, unei asemenea directive. Haideți să începem cu începutul. Observații de natură generală în ceea ce privește noile competențe de natură penală ale Uniunii Europene europene. E adevărat că tratatul uh, de la Lisabona și domnul Farcaș tocmai ne-a amintit acest uh, lucru, prevede pentru prima dată, într-o manieră explicită, competența Uniunii Europene în ceea ce privește luarea de măsuri, uh, de inițiative care vizează în mod direct armonizarea legislației penale a statelor membre. Aș dori să precizez acest lucru, însă oricum ne aflăm într-un grup de experți și e clar că nicio dispoziție a Tratatului de la Lisabona nu oferă Uniunii Europene o competență penală în sens uh, propriu. Niciun fel de prevedere a tratatului uh, nu autorizează astăzi Uniunea Europeană sau nu o legitimizează dacă încearcă să adopte anumite dispoziții care ar uh, conține norme cu caracter penal, cu aplicare directă de către judecători în statele membre asupra cetățenilor. Însă există o dispoziție uh, foarte uh, interesantă, cea din articolul 83 a Tratatului asupra funcționării Uniunii Europene, uh, unde printr-o directivă, se spune clar că printr-o directivă sau printr-un act legislativ obligatoriu, uh, Uniunea Europeană ar putea să adopte anumite norme minimale în ceea ce privește sancțiunile de drept penal. Și în uh, aceste uh, situații trebuie spus că există mai întâi o serie de ipoteze. Sunt uh, domenii ale criminalității foarte vaste. Aici este inclusă și criminalitatea transfrontalieră unde pot uh, fi emise asemenea uh, prevederi și apoi o a doua ipoteză mai uh, delicată pentru statele membre este să înțelegem cazurile în care această apropiere între legislația penală națională ar fi indispensabilă pentru a asigura o politică a Uniunii Europene care să fie eficientă. În acest nou context, dacă e adevărat că începând cu momentul în care statele membre adoptă regulile de punere în aplicare a directivei, aceste state membre vor trebui să definească precis comportamente care vor fi sancționate, e bine, această competență revine uh, legiuitorilor uh, de la nivel intern, însă prin respectarea tuturor uh, dispozițiilor directivei. Dacă vreodată acești legiuitori nu vor nu-și vor asuma aceste obligații de a aplica sancțiuni, s-ar putea regăsi în fața Curții de Justiție. Evident, vorbim despre un potențial care va avea un uh, impact considerabil asupra comportamentelor naționale. Articolul 83 uh, e foarte important să-l citim păstrează o barieră de protecție de natură politică și diplomatică în aliniatul 3 unde se vorbește de anumite uh, situații de urgentă. urgență. Atunci unde se dorește uh, deblocarea unei uh, proceduri într-o situație de urgentă, urgență, acest lucru este permis. Și aici putem vorbi și despre aspecte fundamentale ale sistemului uh, juridic dintr-un uh, anume stat uh, membru. Deci foarte diplomat și într-o manieră politică ni se spune că uh, se poate consolida cooperarea. E evident însă faptul că totul va depinde de ceea ce vor face statele membre cu această clauză. Însă, evident, aceasta rămâne o competență esențială. Prin urmare, care va fi rolul, care va fi um, partea care va reveni acestei uh, competențe? Uh, E vorba despre protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și acum ajung la temeiul juridic al unei eventuale uh, directive în domeniu. Dacă ar trebui să rămânem la articolul 83 din tratat, singura normă din acest tratat care prevede explicit intervenția Uniunii Europene în materie penală, ei bine, în acest moment, uh, protecția intereselor financiare nu ar fi acoperită nu ar intra în competențele Uniunii Europene și ar fi paradoxal acest lucru dacă luăm în considerare importanța acestor interese financiare. De ce? E bine pentru că nu se face nicio mențiune a fraudei sau altor comportamente ilegale uh, care să atingă în mod direct interesele financiare ale Uniunii Europene. În uh, alineatul 3 uh, nu putem interpreta că am putea preciza acest exercițiu financiar pentru că am risca uh, să ieșim de sub acoperirea uh, alineatului 2 al articolului 83 din tratat. Evident că acest lucru este o problemă și din acest punct de vedere aproape toată lumea este de acord. E un punct care ar putea fi rezolvat, poate că am putea face acest lucru evitând, evitând uh, evocând articolul care urmează articolului 280 din tratat. Acest articol uh, la fel ca și articolul 280, este conceput ca și uh, conținând uh, dispoziții uh, specifice de luptă antifraudă în cadrul unor dispoziții generale care apar în tratat și care se leagă de finanțele comunitare și de bugetul comunității. Și precizez lucrurile. De ce? Pentru că una dintre obiecțiile pe care o auzim adesea în legătură cu posibilitatea intervenției Uniunii Europene într-un anumit domeniu este legată de faptul că protecția intereselor financiare nu apare în Uh, articolul 83 ni se spune că în măsura în care se interpretează în mod restrictiv această dispoziție, nu putem să legitimăm intervenția sau introducerea unor măsuri penale uh, asupra unor norme care ar putea prevedea o competență a Uniunii Europene. Așadar, în uh, titlul Uh, acestui articol 83 apare uh, lupta împotriva fraudei, uh, prin urmare am putea legitima prin acest articol uh, o intervenție. Articolul 325 este unul pe care l-am putea folosi pentru prevenirea și lupta împotriva fraudei uh, pentru a apăra interesele financiare ale Uniunii Europene. Uh, partea juridică pentru o directivă care ar introduce armonizarea legilor naționale pentru apărarea intereselor financiare Eh, ne face să ne gândim la un alt element și anume să știm că putem elimina în articolul 325 eh, tot ce ar viza aplicarea dreptului penal eh, național. Articolul 325 permite să avem o competență mai amplă oricum pentru Uniunea Europeană și deocamdată nu vă dau decât trei exemple care mi se par cele mai importante. Mai întâi, în ceea ce privește intervenția, în cadrul articolului 325 se prevede o intervenție care până la urmă nu este posibilă, dar în același timp obligatorie. Conținutul legilor adoptate ar putea să precizeze lucrurile mai mult, pentru că articolul 325 nu vorbește de norme minime. Uh, acest lucru era vanabil însă în cadrul articolului 83 pentru măsurile necesare și putem merge încă și mai departe. Un al treilea element, încă și mai semnificativ, după părerea mea, pentru a putea înțelege până unde merge competența Uniunii Europene, este următorul fapt. Articolul 325 nu precizează nicăieri această uh, procedură a frânelor de urgență. Practic, uh, n-am un stat uh, membru n-ar putea folosi aceste frâne, acest blocaj. E evident însă faptul că această competență legitimă în cadrul articolului 325 este una ușor de înțeles din perspectiva faptului că interesele financiare ale Uniunii Europene uh, sunt prin natura lor un element transnațional și așa am putea răspunde obiecțiilor pe care deja am avut ocazia să le ascult de nenumărate ori. Ar fi așadar posibil să obiectăm asupra conținutului propunerii de directivă actuală, pentru că nu ne legăm doar despre fraudă în sensul strict al termenului, ci de uh, spălarea de bani sau de evaziune și așa mai departe. Se citează în uh, articole directivei doar uh, în articolele Uh, tratatului uh, uh, doar prevenirea și lupta împotriva fraudei și am putea evoca această obiecție spunând că pentru restul elementelor ar trebui să facem apel la temeiul juridic pe care l-am regăsit în articolul 83. Pe de altă parte, însă, dar tot în cadrul acestei dezbateri, după părerea mea, la articolul, nici, la, nici la articolul 325, nici la articolul 83, nici uh, într-o combinație a acestor două uh, articole, uh, nu se regăsește ideea de a putea adopta un regulament, adică un act juridic care se aplică în mod direct indivizilor. Asta nu înseamnă însă că un instrument de acest tip nu ar fi necesar. Și aceasta odată ce am avea acest pachet uh, european faimos. Dar atunci ar trebui modificat tratatul și să uh, introducem explicit uh, această uh, competență. Și acum un ultim uh, punct. Ar trebui să vedem dacă astăzi condițiile există uh, pentru a legitima adoptarea unei directive care să introducă norme de apropiere uh, a legislației în domeniul penal a statelor membre. După părerea mea, aici putem avea o notă pozitivă. Că vorbim din perspectiva respectării a ceea ce numim uh, principiul de ultima ratio, care oricum trebuie evocat dacă dorim să facem față problemelor de competență penală, și aici uh, în domeniul Uniunii Europene când vorbim despre competențe indirecte, pentru că această directivă ar trebui să permită aplicarea principiului subsidiarității în aceeași măsură. E clar că va trebui să facem față unor interese financiare ale Uniunii și asta nu um, pierde din vedere pe nimeni. Uniunea Europeană trebuie să supraviețuiască și să rămână credibilă. Așadar, dacă vom iniția o evaluare precipitată a situației, am putea spune că anumite comportamente care ar putea să aducă atingere acestui interes, care ar putea să lezeze acest interes, aceste interese, Uh, atunci suntem obligați să avem niște sancțiuni uh, penale. Dacă ne facem uh, un calcul al argumentelor și contraargumentelor, e clar că cine se opune acestei idei se opune sancțiunilor penale, ori acestea sunt inevitabile. Însă, ca să respectăm și principiul subsidiarității, v-aș trimite la ceea ce spuneam anterior, anumite analize de impact care se regăsesc în raportul asupra situației punerii în aplicare uh, a celor trei uh, piloni, ei bine, până la urmă n-am vorbit doar despre probleme de ratificare. Problema este, de fapt, una ce ține de eficiență. Instrumentele puse în aplicare în pilonul 3 au permis o apropiere reală a normelor. Dacă ne uităm la rapoartele comisiei, transpare clar faptul că sunt elemente cruciale precum definirea fraudei, care încă lasă anumite diferențe enorme. Ori acest lucru este foarte grav. Dacă ar fi să ne gândim la diverse comportamente incluse într-o definiție, atunci aș putea spune că, chiar din perspectiva principiului subsidiarității, condițiile de legitimare a unei intervenții a Uniunii Europene sub formă de directivă se reunesc. Și asta permite Uniunii Europene să abordeze într-o manieră mult mai eficientă aceste norme. Mulțumim, spune domnul președinte. O întrebare eh, pe care doresc să o adresez domnului eh, Saulaskas, eh, pe care nu-l văd în sală, dar sper că cineva va fi în măsură să răspundă în locul său. Deci cum Uh, putem proteja în mod adecvat interesele financiare ale Uniunii dacă nu uh, sancționăm din punct de vedere juridic și politic măsurile uh, care garantează anonimatul tranzacțiilor financiare și mă gândesc în special la măsuri adoptate de guvernul italian care nu permite plata TVA-ului. O măsură care, de fapt, împiedică uh, colectarea uh, TVA-ului, dar care permite să să revină fără plata taxei banii din uh, paradisurile fiscale și garantează pe deasupra și anonimatul acestor tranzacții. Prin urmare, nu putem să luptăm împotriva spălării banilor și mă gândesc la cazuri de fraudă în Uniunea Europeană atunci când e vorba de bani care sunt trimiși uh, în afară și care deci se sustrag măsurilor fiscale din statele membre. Am pus uh, uh, această întrebare de multe ori în fața Comisiei și aș dori să am un răspuns. Constat însă că în rândul Comisiei Eh, nu are cine să-mi răspundă. Sper că veți transmite această întrebare domnului comisar Șemeta și sper că și pe Olaf îl interesează aceste chestiuni foarte grave care încalcă dorința noastră de a proteja interesele financiare ale comunității. Vă mulțumesc. Uh, îmi cer scuze în numele domnului Saudauska, care a trebuit să plece pentru că avea un angajament uh, într-o altă parte. În special în cazurile acestea putem vedea cât de importantă este colaborarea în domeniul uh, combaterii fraudei la nivel european. Problema nu este nici pe departe rezolvată. Permiteți-mi să adaug faptul că în ultimii 10 ani Comisia a negociat o serie de acorduri de colaborare cu statele terțe care sunt cunoscute a fi uh, paradisuri fiscale și uh, care în trecut au fost uh, deloc cooperante. Totul a început în 2004 cu încheierea unui acord uh, cu Elveția, un acord privind combaterea fraudei. Acest acord este pe este un acord uh, mixt care trebuie să fie ratificat de toate statele membre, prin urmare nu este implementat în totalitatea sa, însă poate fi aplicat în parte și permite colaborarea cu autoritățile fiscale din Elveția în toate domeniile evaziunii fiscale și fraudei. De asemenea, acest uh, acord poate fi uh, folosit și în ceea ce privește combaterea fraudei la accize. În același timp, s-a negociat un acord cu Liechtensteinul. Acest acord merge chiar mai departe decât acordul cu Elveția, pentru că include colaborarea în uh, domeniul general al combaterii fraudei și, de asemenea, uh, prevede o serie de responsabilități uh, pentru care revin Liechtensteinului și, de asemenea, uh, prevederi care uh, se referă la agenții economici întreprinzătorii care sunt implicați într-o serie de societăți care își au sediul în Liechtensteinul. Acest acord însă nu a intrat în vigoare pentru că nu a fost încă discutat de către Consiliu. Comisiul, Comisia a prezentat un raport cu privire la ratificarea și implementarea acestui acord, însă mai apoi s-a ajuns la un uh, la un eșec, pentru că uh, la obiecția Liechtensteinului, Consiliul a amânat discuția acestui acord. Și, prin urmare, Deocamdată uh, acordul nu a fost semnat. Dacă această semnare va avea loc, Comisia a prevăzut deja recomandări cu privire la mandatele de negocieri cu alte state terțe. Mă refer în special la Andorra, Monaco, San Marino, de asemenea, acest uh, mandat se referă și la o nouă rundă de negocieri cu Elveția, lucru foarte uh, important, și de asemenea s-ar putea uh, demara negocieri și cu alte state terțe în cazul în care ar exista un model care să se bazeze pe regulile OCDE cu privire la combaterea fraudei în general și a fraudei uh, fiscale. Am uh, putea să creăm prin ratificarea acestor acord, acorduri a unor modele uh, internaționale care să trebuiască să fie recunoscute de toate statele, statele la nivel mondial. Dorință care există, a fost prezentată și în cadrul G20. Însă, problema persistă până la ratificarea acestor tratate. Vă mulțumesc. Mai există intervenții? Nu? Atunci, domnule Deutsch, vreți să concluzionați dumneavoastră? Köszönöm a lehetőséget, tisztelt eh, elnök úr. Elsőként is engedje meg, engedjék meg, hogy eh, köszönetet mondjam. Mulțumesc, domnule președinte, și de asemenea eh, doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru ideile și comentariile foarte utile și care, într-adevăr, și la care, într-adevăr, trebuie să reflectăm Uh, ca să ne facem treaba și ca să ne atingem obiectivele menționate. Aceste două uh, propuneri sunt într-adevăr foarte importante pentru a proteja interesele financiare ale comunității, pentru a merge mai departe, pentru a face progrese uh, în Consiliu, pentru a da un nou impuls acestor acte. Uh, domnule președinte, dragi colegi, dacă îmi permiteți, aș dori ca, pe baza celor auzite, uh, aș dori să formulez, pe de o parte, un program minim, dar și să mm, evoc un tablou, să spunem, de ansamblu cu privire la anumite idei care uh, impun și, și solicită Uh, sprijinul uh, politic și tehnic al uh, comisiei noastre. Așa cum a arătat și domnul Sadauskas, cred că trebuie să menționăm faptul că acum, datorită tratatului de la Lisabona, suntem într-o situație diferită. Prin urmare, în colaborare cu Comisia, trebuie să identificăm ocaziile care, legate de cele două propuneri, uh, Uh, să ne permite să le reanalizăm, să le reformăm și reformulăm, astfel încât să dăm ocazia ca uh, directiva și regulamentul uh, revizuite să se bucure de undă verde la Consiliu. Uh, profesorii au arătat în uh, intervențiile lor că vorbim acum despre un program mult mai amplu și despre sarcini mult mai ample. Nu e cazul să folosim, să zicem, vorbe mari, dar totuși cred că tratatul de la Lisabona ne permite și ne oferă o, o ocazie extraordinară uh, în activitatea noastră legislativă în sensul uh, protejării intereselor financiare ale uh, comunității și în care putem să formulăm uh, un, un program. De la semnarea tratatului de la, de la Maastricht am făcut oarece progrese, dar dacă privim în urmă, Cred că putem să spunem că a durat cam mult să facem aceste progrese dacă le comparăm cu rezultatele pe care le-am uh, și progresele pe care le-am obținut. Acum, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, avem într-adevăr ocazia și posibilitatea ca, pe baza noilor uh, norme și a noului temei juridic, să protejăm mai bine interesele financiare și să uh, Eh, modificăm, să revizuim dreptul material în cadrul eh, dreptului penal și în acest context să reformulăm eh, responsabilitățile acelor organe și organisme comunitare care răspund de acest lucru. E vorba și de OLAF și se mai pune și problema identificării unor soluții pentru uh, procuratura uh, publică, cât și normele care să stea la baza funcționării acestei procuraturi. E bine, asta creează pentru program un cadru PIF 2015 care uh, ne-ar da ocazia ca în cadrul uh, acestui, acestui mandat, uh, acestei legislaturi și în uh, Comisiei Barroso să folosim instrumentele pe care ni le conferă Tratatul de la Lisabona pentru a modifica atât dreptul penal cât și instituțiile care răspund de punerea lor în aplicare uh, pentru a revizui regulamentele structurale referitoare la ambele domenii, cât și să aducem contribuții valoroase. Astăzi am uh, auzit că se, pot, uh, se poate stabili voința politică și obiectivul minim ar fi să revizuim cele două dosare care sunt blocate în Consiliu. Mai trebuie să analizăm și următoarea uh, chestiune. Dacă comisia noastră poate fi, se poate implica în mod activ într-un exercițiu amplu uh, și pe termen lung cu privire la revizuirea dreptului penal și uh, întărirea uh, instituțiilor care răspund de protejarea intereselor financiare ale comunității. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră.